statele care pescuiesc anumite uh, specii într-o manieră uh, uh, nedurabilă. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor. Domnul președinte, mulțumim. Așa ajungem la finalul acestei dezbateri. Votul va avea loc mâine la prânz. Iar următorul punct de pe ordinea noastră de zi este raportul doamnei Corața Bild piața internă a serviciilor, starea de fapt și pașii de urmat. Dau cuvântul pentru patru minute, doamne Corața Pilt. Thank you, Mr. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acest raport discută creșterea economică și crearea de locuri de muncă în Europa fără a cheltui banii contribuabililor. Directiva pentru servicii a fost tot discutată din momentul în care am adoptat-o în 2000 6, însă cred că nu trebuie să obotim în discutarea acestei directive. Se pune întrebarea câte locuri de muncă pierdem zilnic datorită faptului că piața internă pentru servicii nu funcționează în totalitate. Completarea pieței reprezintă ieșirea din uh, această criză. Serviciile reprezintă 70, 17% din, uh, din piața europeană. S-au înregistrat progrese, însă prea încet. Există în continuare restricții nejustificate și bariere care împiedică mișcarea, um, ser, mișcarea serviciilor. Există în, con- în continuare necesitatea de a avea autorizație, de autorizare națională. Și este oare proporțional, domnule președinte, să ceri măsuri uh, prea mari unui arhitect să se stabilească într-un alt stat? Oare poți cere prețuri mai mari unui non-rezident pentru aceleași servicii de călătorit, de exemplu? Domnule președinte, ar trebui să aveți o altă companie de asigurări în condițiile în care aveți deja un contract de asigurare cu o altă companie în statul din care proveniți, pentru că acest lucru este un cost prea mare pentru anumite întreprinderi. Doresc să salut cele făcute deja de Comisia Europeană, doresc să mulțumesc domnului Barnier pentru angajamentul său personal. Bine ați venit, domnule comisar, și vă mulțumesc pentru politica de non-toleranță. Comisia a identificat lacunele și va uh, transmite un raport Consiliului în uh, toamnă, încercând să maximizeze efectele economice ale pieței interne. Însă există în continuare prea multe standarde duble. Există anumite reguli, însă acestea nu sunt puse în aplicare în mod adecvat. Și salut uh, procedurile de încălcare a tratatelor lansate de Comisia Europeană. Nu consider că este vorba de măsuri punitive Trebuie să avem și un uh, dialog cu statele membre și am colaborat foarte bine cu președinția irlandeză, colaborăm foarte bine cu președinția lituaniană, astfel încât piața internă a serviciilor să devină o prioritate. Și aș dori să cer tuturor actorilor să exercite presiunile necesare asupra statelor membre. Nu toate statele membre au pus în aplicare această directivă a serviciilor cu bună credință. Acest lucru nu reprezintă însă o scuză. Trebuie să înlăturăm aceste bariere de discriminare pentru că ele nu ajută la creșterea economică și în mod uh, special, domnule președinte, trebuie să analizăm mai de aproape zonele gri, lipsa de certitudine juridică care duce la uh, lipsa de activitate economică. Există anumite motive care sunt invocate de autoritățile naționale într-un mod uh, exagerat. Și aș dori să cer Comisiei Europene să clarifice și să ghideze statele membre despre cum trebuie puse în, în uh, aplicare testele de proporționalitate. Cred că trebuie să avem și recomandări în cadrul semestrului european, recomandări legate de punerea în aplicare a directivei privind, uh, privind uh, serviciile. Există um, diferite cerințe la care trebuie să se renunțe din partea statelor membre. Punctele unice de contact, Solvit, trebuie să devină realitate astfel încât toată lumea să le cunoască și uh, cel mai important lucru, domnule președinte, și voi încheia cu acest punct, implementarea serviciilor privind uh, directive privind serviciile trebuie să devină o prioritate pentru Consiliul Competitivității și să rămâne o prioritate pentru cât timp este nevoie. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul domnul comisar, domnul Barnier. Mulțumesc. Bună seara tuturor și fiecăruia dintre dumneavoastră. Sunt uh, foarte bucuros să pot participa la această dezbatere din mai multe motive. Această dezbatere se bazează pe raportul uh, pe care l-a reprezentat uh, doamna Corața Bild cu energia sa obișnuită. Și bineînțeles, nu trebuie să uităm nici etapele anterioare în ceea ce privește sectorul serviciilor cu rapoartele anterioare. Așa cum spuneați și dumneavoastră, acest raport se referă la un sector foarte important, care are un uh, mare potențial de creștere și de creare de locuri de muncă într-un moment uh, în care avem atâta nevoie de ele. 45% dintre uh, serviciile din Uniunea Europeană sunt acoperite de această directivă și de aceea trebuie să funcționeze în mod corect și eficient. Această directivă însă nu este suficientă. Trebuie să ne mobilizăm întreaga energie pe sectoare care adesea nu sunt foarte bine acoperite de directivă. Și aceste sectoare se află într-o plină transformare. Mă refer uh, în special la comerțul uh, de retail și la, comerț, de retail și la comerțul uh, online. Aș vrea să menționez pe scurt câteva aspecte care au legătură cu raportul prezentat astăzi și care provin din comunicarea mea din iunie 2012. Aș vrea să vă reamintesc uh, că avem uh, exigențe foarte mari în ceea ce privește punerea în aplicare a acestei directive. În primul rând, avem o politică de toleranță zero. Aceasta este, acesta este un lucru foarte clar. În uh, textul pe care vi l-am pus la dispoziție am stabilit acest obiectiv de toleranță zero. Așadar, este un nivel foarte strict în ceea ce privește nerespectarea prevederilor legale de către statele membre. În plus, au fost deschise proceduri de infracțiune cu 15 state membre. Multe dintre acestea deja s-au aliniat iar Comisia păstrează legătura cu celelalte state membre pentru a rezolva problemele care încă au rămas nerezolvate. În al doilea rând, aș dori să mă refer la sectorul serviciilor profesionale. În 2012 uh, am lansat uh, un exercițiu de peer review pentru a analiza reglementările naționale și pentru um, a analiza situația uh, serviciilor. În curând voi publica un document uh, Uh, care se referă la cerințele juridice pentru deținerea de capital. De asemenea, vom uh, publica și un regulament privind profesiile reglementate și vom invita statele membre să facă o evaluare uh, serioasă și aprofundată a reglementărilor naționale. În al treilea rând, aș dori să mă refer la ghișeul unic. Într-o Uniune Europeană cu 28 de țări, uh, procedele administrative sunt, dau bătăi de cap uh, micilor întreprinderi și consumatorilor. Și tocmai pentru IMM-uri, uh, directiva privind serviciile a creat aceste ghișee unice care nu funcționează toate corect. Am propus o cartă a ghișeelor unice care a fost adoptată de statele membre și care stabilește noi standarde de calitate pentru o a doua generație de ghișee unice, care se bazează mai mult uh, pe rețelele de internet. Iar Comisia va susține uh, Uh, la maxim statele membre în demersul lor. Însă statele membre vor trebui să pună în aplicare instrumente de proximitate în beneficiul IMM-urilor în baza directivei privind serviciile. În al patrulea rând, aș dori să mă refer la articolul 20 cu privire la protecția consumatorilor. Am uh, vorbit uh, de dimineață în plenară despre acest subiect. Aceasta este o, pro, uh, este o, prior, o prioritate. Consumatorii se așteaptă să poată achiziționa bunuri și servicii oricare ar fi reședința lor și oricare ar fi naționalitatea lor. În iunie 2012, Comisia a publicat o notă de orientare cu privire la principiul nediscriminării consumatorilor online Uh, bineînțeles, cu colaborarea Parlamentului și uh, cu colaborarea grupului de lucru la care am participat uh, în mai multe rânduri. Astfel, vom ajuta autoritățile naționale. Până la sfârșitul acestui an, vom publica un document adresat consumatorilor și companiilor, document care prevede drepturile acestora atunci când achiziționează bunuri și servicii într-un alt stat membru. Acțiunea noastră merge dincolo de directiva privind serviciile iar prioritatea mea este să pun în aplicare toate instrumentele și să valorific la maxim potențialul acestei directive. Aș vrea să menționez și un subiect care mi este foarte drag, și anume dimensiunea socială și umană a serviciilor. Știu că acest subiect uh, este foarte important și pentru dezbaterea dumneavoastră. Împărtășesc convingerea dumneavoastră că piața internă a serviciilor trebuie să fie în slujba tuturor a companiilor, a consumatorilor, a lucrătorilor și a salariaților. Aprofundarea pieței unice nu trebuie să prejudicieze drepturile lucrătorilor și nu trebuie să conducă la abuzuri sau la concurență neloială între statele membre. Iar directiva serviciilor este foarte clară în acest sens de altfel, um, vom uh, acorda o atenție maximă acestei directive în momentul adoptării sale și nu va trebui să afecteze dreptul lucrătorilor. În plus, nu va trebui să afecteze nici uh, dreptul de negociere sau dreptul uh, de a derula acțiuni colective nu va trebui de asemenea să afecteze legislațiile statelor membre în materie de protecție socială. De aceea va trebui să ne întărim angajamentul pentru a evita abuzurile în ceea ce privește detașarea lucrătorilor și să ne intensificăm eforturile împotriva fraudei uh, fiscale și sociale. Acesta este sensul uh, directivei privind uh, detașarea care este în dezbatere în Parlament și Consiliu. În ceea ce, ce privește uh, furnizorii uh, independenți, uh, Curtea de Justiție a validat un uh, sistem uh, de control în statul de primire abordarea Curții de Justiție și abordarea Comisiei au arătat că măsurile trebuie să fie bine țintite și proporționate în ceea ce privește combaterea fraudei. În fine, aș vrea să vă pre- să, să menționez pe scurt două sectoare în care acționăm uh, în acest spirit de echilibru între libertatea de întreprindere și justiția socială. Primul sector reprezintă 11% um, din industria Uniunii Europene și 29% din IMM-uri și 30 um, 3 de milioane de persoane în Europa um, lucrează în domeniul comerțului în detai și am propus un pachet uh, pentru acest sector pentru a îmbunătăți performanțele economice, sociale și de mediu. Uh, cooperăm astăzi cu actorii din sector pentru a găsi soluții operaționale uh, și un obstacol major la dezvoltarea acestui sector este sau uh, este reprezentat de uh, practicile comerci comerciale neloiale care pot descuraja investițiile și pot crea bariere la, în calea comerțului transfrontalier, mai ales pentru IMM-uri. Cooperăm cu actorii din sector în uh, urma inițiativei noastre din ianuarie 2013. În fine, comerțul online. Astăzi uh, am, am uh, lansat mai multe acțiuni pentru protecția consumatorilor, directiva pentru uh, protecția consumatorilor, uh, rezolvarea alternativă a litigilor uh, sau posibilitatea comparării prețurilor. În ceea ce privește plățile, am făcut o propunere de revizuire a directivei privind plățile și revizuirea comisioanelor uh, în beneficiul uh, agenților economici și al consumatorilor dorim să acționăm și în domeniul dreptului de autor și în domeniul protecției datelor. În uh, încheiere doresc să spun că pentru noi, pentru mine și pentru uh, toți cei din comisie care lucrează cu mine, punerea la plecare riguroasă a acestei directive este prioritatea noastră și suntem exigenți în aplicarea strictă a tuturor dispozițiilor sale și uh, vizitând diferitele capitale și um, întâlnindu-mă cu funcționarii care se ocupă de aplicarea acestui text, uh, am cerut, am uh, specificat aceste cereri ale noastre de exigență și am încercat să aflăm ce se întâmplă exact pe teren, ce merge bine și ce nu merge bine. Și uh, de ecou uh, propunerilor uh, Comisiei pentru Piața Internă din Parlament și cu președintele său Malcolm Harper, Uh, vă invit să participați la Luna Pieței Unice din 20 uh, septembrie încolo. E vorba de dezbateri online și sper să nu fie un monolog din partea Comisiei. Sper că vom primi critici și propuneri. Vom lucra cu platforme în 24 de limbi pentru a fi cât mai aproape de cetățeni, de cetățenii din toate statele membre și pe aceste patru teme majore uh, stabilite pentru diferitele săptămâni, comerțul online, drepturile sociale, băncile și ocuparea Uh, putem aborda diferite subiecte uh, care se regăsesc și în directiva pentru servicii și sper că de-a lungul acestor patru săptămâni vom putea evoca pe teren modul în care această directivă este pusă în aplicare sau nu corect pentru a crea locuri de muncă și creștere economică. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! Are acum cuvântul domnul Caza în numele Comisiei pentru Ocupare foarte mult, <clears throat> doamnă președinte. Avem probleme cu șomajul în multe state membre și este de aceea foarte important să avem un potențial maxim al pieței unice pentru creștere și pentru cât mai multe locuri de muncă. Din pricina realităților economice foarte grave în multe state membre, implementarea unui astfel de uh, schimbări și reforme a devenit absolut esențiale. Mă bucur că raportorul a lucrat cum a lucrat pe acest raport și mă bucur că anumite aspecte menționate la Comisia Econ se regăsesc în raportul respectiv și mai ales salut prezența celor ghișee unice care sunt foarte bine venite. De asemenea, salut uh, referința la piața unică digitală și sper că directiva se va implementa pe deplin pentru creștere și pentru ocupare și prin intermediul acestei piețe unice digitale. În sfârșit, mă bucur că este, uh, să vă spun că este un raport pe care îl susțin. Mulțumesc foarte mult. Acum dăm cuvântul doamnei Gal Pelci în numele PP. Două minute. Először is szeretnék köszönetet. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc doamnei raportor, doamna Corața Bild. Raportul dumneaei este um, scurt și cuprinzător și este o bază foarte bună. Consider că raportul oferă o direcție bună dacă dorim să ne atingem um, obiectivul și anume ca Uniunea Europeană să-și deschidă în sfârșit piețele pentru servicii. Anumite state membre, um, diferite state membre au um, condiții uh, specifice uh, și acest lucru trebuie să fie luat în uh, considerare. Uh, și de aceea este foarte important uh, și ceea ce a spus domnul comisar referitor la luarea în considerare a diferitelor uh, aspecte, la faptul că trebuie să se facă analize și că analizele trebuie să ducă la recomandări specifice de la stat la stat. Apoi am face recomandări, după cum spuneam, specifice. Și obiectivul, bineînțeles, final este să eliminăm barierele pentru întreprinderi. Pentru mine este important ca um, întreprinderile să vadă că piața unică este deschisă pentru ele și că toată lumea poate face comerț pe această piață internă. Piața internă nu trebuie să fie o barieră, ci o oportunitate pe, în, pentru întreprinderi. Aș dori să subliniez importanța IMM-urilor, dar și importanța armonizării plăților. Știu că despre IMM-uri s-a spus deja mult. Uh, trebuie să găsim o posibilitate de a sprijini uh, piața pentru uh, IMM-uri, pentru că acestea sunt un motor de creștere în Uniunea Europeană. Și în ceea ce privește armonizarea plăților, și acesta este un subiect sensibil, dar foarte important, este un domeniu uh, inovator, când este vorba însă de, de soluții noi, trebuie să reușim să păstrăm și un echilibru și, bineînțeles, uh, trebuie să facem în așa fel încât toată lumea să poată folosi aceste noi soluții. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna Rapti acum, din partea socialiștilor și democraților. Mulțumesc, doamnă președinte! Aș dori și eu să mulțumesc doamnei Corața Bild pentru tot ceea ce a făcut. Dar uh, doresc să subliniez și eu câteva lucruri. Mai întâi am cooperat foarte bine împreună, am făcut eforturi mari pentru a ajunge la un numitor comun. Și am reușit într-o anumită măsură acest lucru. Social, noi, socialiștii, doream să insistăm pe patru aspecte cheie. A fost clar că obținerea unei creșteri de 2,6% în următorii 5-10 ani este un obiectiv foarte ambițios. În al doilea rând, am spus că trebuie să ne asigurăm că directiva va fi aplicată suficient de bine în ceea ce privește serviciile sociale și, în al treilea rând, nu trebuie să uităm condițiile specifice din fiecare stat membru. Și aici se pune problema reformelor de la nivel național. Iar punctul 4 este punctul al patrulea important pentru noi este protecția drepturilor sociale. Așa cum a spus-o și domnul comisar Barnier. De aceea am depus amendamente specifice în acest sens, mai ales amendamentul 2 și amendamentul 5, care fac referire în mod specific la clauzele sociale și la drepturile lucrătorilor. Acestea, acestea pentru grupul socialist reprezintă o linie roșie. Doresc să spun colegei mele, uh, doamnei Corațabil, să sprijine amendamentele 2 și 5 pentru că ele permit să sprijină ideea propusă de domnul Caza în numele Comisiei pentru Ocupare. Ar fi un lucru bun nu doar pentru Parlamentul European, pentru Europa, ci pentru lucrătorii, pentru cetățenii Uniunii Europene. Astfel arătăm că piața unică are o față umană. E mai mult nevoie mai, nevoie mai mult de azi decât niciodată de acest lucru. Mulțumesc. Are cuvântul acum Malcolm Harbour. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte salut acest raport și așa cum a spus comisarul Barnier, acesta este ultimul dintr-o serie de rapoarte pe care comisia noastră a prezentat-o în fața dumneavoastră pentru a veni în fața publicului și pentru a spune cât de importantă este această evoluție și anume îmbunătățirea pieței pentru servicii esențiale serviciile pentru creștere și uh, ocupare. Într-un moment în care avem nevoie, mare nevoie de locuri de muncă, este foarte clar că serviciile trebuie să fie cât mai dinamice pentru a prelua forța de muncă, inclusiv din alte sectoare economice. Și este o gândire economică care s-a dovedit de mulți ani încoace. Dar nu numai asta, mai mult decât atât, anumite servicii au un efect dinamizator asupra economiei, care potențează economia. Și e vorba de domenii, cum ar fi internetul, marketingul, uh, serviciile bancare, tot ce înseamnă clădiri inteligente. E vorba de servicii unde concurența trebuie să fie sporită. Am fost uh, în Grecia recent, doamnă președintă, și am auzit acolo din partea sindicatelor cum că există o problemă de concurență în economia greacă. Și ministrul pentru competitivitate are niște idei, iar servicii se regăsesc în centrul acestor idei. Deci, aceste servicii se regăsesc peste tot, dragi colegi. Dorim concurență loială, așa cum a spus doamna Rapti, pe bună dreptate. Dar până la urmă, iată ce ne aduce activitatea economică și locuri de muncă de care avem nevoie atât de mare. Mulțumesc foarte mult, domnule Harber. Urmează domnul Ferreira, GUE. Președinte, este o măștori. Mulțumesc, doamnă președinte este ceva ce se discută de câțiva ani de zile deja, când s-a creat uh, piața intern, internă, piața unică în diferite domenii și s-a, lucrat, s-a depus mare efortul în acest sens. Acum, până acum, uh, marile grupuri economice au putut face ce au vrut, uh, să-și dețină controlul domeniului serviciilor. Însă acest domeniu uh, constituie 30, aproximativ 30% din uh, PIB-ul UE. Uh, și iată, este vorba practic de un monopol. Trebuie ei fac în, în așa fel încât uh, lucrătorii să fie conștienți că există sau să creadă că există o concurență între ei, ceea ce întotdeauna face ca drepturile lor să scadă și uh, remunerarea, remunerația lor. În 2006, dacă vă amintiți, au fost uh, mari uh, demonstrații în Europa și în multe țări, în multe state membre, împotriva deschiderii piețelor în domenii în care statele aveau o funcție socială puternică prin servicii sociale. Oamenii nu doreau ca aceste piețe de servicii să fie deschise. Practic, oamenii își apărau drepturile uh, obținute de-a lungul uh, secolelor. Nu aș vrea ca drepturile lor să fie sacrificate. Doamna președinte, domnule Ferreira, au fost unele probleme cu interpretarea, dar acum totul s-a rezolvat. Continuăm, spune doamna președinte, cu celălalt vorbitor. Întâi, doamna Mazei Cucovici. Colegii Țicurață in comisario Barnierio. Doresc uh, să mulțumesc doamnei Corața Bild și domnului comisar Barnier. În momente de criză este greu să promovăm piața serviciilor pe piața internă. Criza în sine merită să se găsească soluții prin acte legislative. Dar evoluția spre creșterea economică în multe state europene ne dau speranța că realizând această piață unică a serviciilor, vom fi mai puțin în concurență unii cu alții și mai mult cu țări cum ar fi Brazilia, China sau India. Multe provocări există în calea accesului IMM-urilor și în calea accesului liberilor profesioniști la piața comună. Pentru întreprinderile mari aceasta nu este o problemă, dar este o problemă pentru întreprinderile mici. Și digitalizarea reprezintă o piață a serviciilor la distanță, dar problema produselor contrafăcute este o cauză de îngrijorare. Piața noastră va funcționa mai bine dacă aplicăm legislația și standarde coerente. Pentru că aceste proceduri trebuie să stea și la baza comerțului electronic, la baza serviciilor electronici, mai, electronice, mai ales pentru generația online. Îmbătrânirea populației oferă de asemenea um, oportunități, cum ar fi serviciile la domiciliu. Încercăm să găsim soluții pentru cei 27 de milioane de șomeri din Europa, încercăm să ajutăm pe cei 5 milioane de tineri care nu au un loc de muncă și piața unică a serviciilor este una dintre soluțiile cele mai pertinente în acest sens. Mulțumesc! Doamna Gebhardt, mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar Barnier, ați spus tocmai că S-au redactat deja o serie întreagă de rapoarte în Parlamentul European. Niciunul dintre aceste, rapo dintre aceste rapoarte nu a fost subliniat în mod atât de um, și nu a fost negat în mod atât de clar, um, nu a fost negată dimensiunea socială a uh, pieței unice. M-a uimit faptul că cei din, um, că niciunul dintre amendamentele Comisiei pentru Ocupare nu au fost preluate în, um, de către Comisia IMCO. În articolul 1 al acestei directive este prevăzut obligativitatea, angajamentul pentru această dimensiune socială, la fel ca și în tratatul de la Lisabona, în care am prevăzut că dorim o um, economie de piață socială. Iar acest lucru trebuie să fie uh, subliniat și în acest text. Stimată doamnă președinte, dacă mâine nu se va face o modificare a textului în acest sens, grupul nostru nu va fi uh, în poziția de a fi pentru acest raport, ci, din potrivă, am putea fi chiar obligați să votăm împotrivă, în ciuda faptului că piața internă este importantă pentru noi în ciuda faptului că dorim să punem în aplicare ceea ce este prevăzut în, um, în directivă, însă noi nu putem fi de acord cu un document care sprijină numai uh, liberalismul. Mulțumim. Doamna Castex nu este în sală. Continuăm, îi dau cuvântul domnului Weidenholzer. este foarte clar că implementarea liber, liberei circulații a serviciilor este cea mai, cel mai puțin, a avut loc uh, cel mai puțin față de celelalte libertăți. Acest lucru am, avem uh, directiva, dar ea, uh, dar ea a fost un eșec pentru că nu a luat suficient în considerare aspectele sociale. În ultima legislatură, Parlamentul a reușit să corecteze această evoluție greșită. Piața unică nu poate fi dezlănțuită pur și simplu printr-o decizie. Trebuie să se iau în considerare reticențele populației. O resuscitare a politicii eșuate pe ușița din dos este foarte problematică. Însă, din păcate, aceasta pare să fie intenția acestui, uh, uh, acestui raport, cum ar fi, de exemplu, deschiderea uh, sectorului serviciilor sociale. Mulțumesc. Doamna Senalova acum. Děkuji za slovo, vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové. Mulțumesc, doamna președinte, că îmi dați cuvântul. Domnule comisar, dragi colegi, avem de-a face cu un raport foarte important, iar această directivă privind serviciile pune accentul pe stimularea economiei europene, concentrându-se pe înlăturarea obstacolelor și reducerea poverii administrative. Mă bucur că domnul comisar a menționat problema discriminării consumatorilor pe baza naționalității sau locului de reședință. Știm bine că aceste lucruri se întâmplă într-adevăr în realitate și este una dintre problemele care hrănesc neîncrederea cetățenilor europeni în piața europeană. Însă, pentru piața europeană, dimensiunea socială este foarte importantă pentru că uh, Într-adevăr, asta are un impact direct asupra calității vieții, asupra condițiilor de lucru. E vorba aici de siguranța, securitatea, sănătatea, locul de muncă și aici, bineînțeles, suntem la sentimentul colegilor rapti și celorlalți care s-au situat în acest sens și mă bucur că suntem pe aceeași mediu și noastră, domnule mm, comisar. Mulțumesc. Catch the Eye urmează. Și, în primul rând, domnul Zmaletici predsjedavajuća poštovani stimată doamnă președinte domnule comisar aș dori să mulțumesc doamnei raportor pentru acest raport excelent. Consolidarea pieței interne a serviciilor reprezintă un element cheie a strategiei UE 2020 și contribuie la îmbunătățirea competitivității noastre, precum și la crearea de locuri de muncă. Bugetul european finanțează punerea în aplicare a strategiei și poate fi folosit pentru ameliorarea pieței serviciilor și pentru îndepărtarea barierelor administrative, pentru a îmbunătăți această piață unică a serviciilor. Trebuie să există o cooperare reală între statele membre. Sectorul serviciilor reprezintă 70% din PIB-ul statelor membre, spune vorbitoarea, și promovează ocuparea, creează locuri de muncă și oferă venituri multor cetățeni. Trebuie să se îmbunătățească recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale pentru a îmbunătăți această piață unică a serviciilor. Astăzi am discutat chestiunea dureroasă a șomajului tinerilor. În unele state membre, mai mult de jumătate din tineri nu au un loc de muncă. Și o soluție promovată de acest raport este deschiderea locurilor de muncă în sectorul serviciilor. Haideți să folosim această oportunitate. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Coferati are cuvântul. Vă rog să respectați minutul pe care îl aveți la dispoziție. Sergio. Grație, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, aș dori să vă atrag atenția asupra două aspecte. Primul, l-ați menționat chiar dumneavoastră, ne-ați amintit că în aplicarea directivei serviciilor, în multe țări se înregistrează înregistrări sau s-au omis să se aplice anumite lucruri. Eu nu cred că este o întâmplare. Această directivă a fost gândită într-o fază de creștere economică și criza care a urmat a schimbat condițiile materiale obiective ale aplicării sale. Eu cred, nu cred că trebuie să abandonăm obiectivul, din potrivă trebuie să-l confirmăm, dar trebuie să ne gândim la o schimbare a termenelor față de cele propuse la început. În ceea ce privește dimensiunea socială a acțiunilor noastre, clauza orizontală, clauza socială orizontală este indispensabilă nu doar pentru lucrători, ci și pentru întreprinderi. Dacă nu există uh, un prag uniform universal, concurența între întreprinderile care sunt privatizate se face doar înlăturând drepturile persoanelor. Este cel mai prost tip de concurență din lume. Iată de ce această dimensiune este atât de importantă și de ce uniformitatea acestei dimensiuni sociale este atât de importantă. Grație. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Comi. Grație, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să o felicit pe colega mea, Corața Bild, pentru tot ceea ce a făcut. Eu sunt convinsă că liberalizarea pieței serviciilor este cu siguranță o pârghie importantă pentru a depăși criza economică. S-a estimat că aplicarea sa perfectă ar putea oferi, uh, ar putea reprezenta 2,6% din PIB. Iată de ce e atât de important ca directiva să fie aplicată în totalitate. Trebuie îndepărtată o birocrația, care este un obstacol uh, foarte mare pentru IMM-uri. Trebuie reduse și practicile discriminatorii care um, îi fac pe consumatori să nu mai aibă încredere în aceste piețe. De asemenea, trebuie să se recunoască calificările profesionale. Statele membre trebuie să abolească condiții pentru accesul la anumite profesii. Statele membre sunt uh, um, foarte diferite unele de altele. Țara mea, în uh, sectorul serviciilor uh, din stațiunile balneare, încă există probleme. Vă invit să veniți în țara mea să ne ajutați pentru a rezolva această problemă. Mulțumesc! Mulțumesc, care cuvântul doam, domnul Morganti. Mulțumesc, domnule președinte, în acest raport lipsesc complet chestiuni legate de aplicarea directivei serviciilor în diferitele state membre. Există anumite sectoare și categorii de lucrători care riscă să se regăsească fără un loc de muncă foarte curând. E vorba, de exemplu, de cei care lucrează pe litoral, pe litoral în Italia, au experiență profesională uh, obținută în zeci de ani de servicii. Mă întreb dacă dorim să sacrificăm acest patrimoniu de întreprinderi foarte mici pentru a lăsa spațiul unor întreprinderi multinaționale din domeniul turismului care doresc să-și pună marca pe um, stațiunile noastre de pe litoral. Nu cred că astfel cetățenii sau economia europeană pot avea de câștigat și nu văd nici ce beneficii pot apărea în urma liberalizării sălbatice a calificărilor pentru anumite categorii profesionale. De exemplu, ghizii uh, turistici uh, uh, sunt persoane foarte bine calificate pentru a prezenta un patrimoniu deosebit, fără egal în lume. Ei sunt formați în mod riguros pentru a garanta calitate turiștilor. Nu toate statele europene sunt pe picior de egalitate. Există caracteristici care trebuie respectate. Mulțumesc, domnule Morganti. Are cuvântul acum comisarul Barnier. Merci, madame la președinte. Mulțumesc, doamna președinte. O să fiu succint, dar bineînțeles vă mulțumim tuturor celor care s-au exprimat aici foarte clar și foarte onest pentru a exprima niște puncte de vedere foarte diferite, unele de celelalte, însă cerând cu toții comisiei să pună în aplicare directiva în întregimea sa, așa cum a fost ea adoptată în niște condiții cât se poate de raționale și inteligente și de comun acord cu statele membre. În schimb, ce aș putea eu să spun în ceea ce privește acele plăji, pot să vă spun că directiva este acoperită Parlamentul a votat cum a votat, iar noi uh, aplicăm directiva așa cum este ea. Bineînțeles că ne vom concerta la fața locului pentru a nu slăbi activitatea turistică și asta deci o vom face în cooperare cu autoritățile italiene. Doamna Ferreira a vorbit, domnul Ferreira a vorbit despre problemele puse de această directivă și de serviciile care în trecut uh, erau uh, în sarcina statului. Vreau să vă spun că e vorba, în raport cu celelalte texte legislative anterioare, de o directivă de simplificare, iar Parlamentul chiar respinsese un amendament în acest sens. Mă refer la serviciile de stat, ele sunt excluse de aici. Pe cât uh, privește serviciile de interes uh, general, uh, prestațiile transfrontaliere nu se aplică aici. Mulți dintre dumneavoastră ați discutat despre dimensiunea socială, protecția lucrătorilor și vreau să accentuez că directiva, așa cum eu o înțeleg, așa cum vreau să se aplice, nu va afecta în niciun fel codul muncii, dreptul muncii și nici nu va împiedica aplicarea așa cum trebuie a convențiilor colective și nu va împiedica nici acțiunile colective ale lucrătorilor. Foarte sincer, nu știu niciun stat membru unde să se fi mers dincolo de această directivă cât privește dreptul muncii. Iar parlamentele naționale au și ele un rol de jucat pentru a veghea uh, la punerea în aplicare, așa cum trebuie, aceste directive, care să nu trebuie să sacrifice, bineînțeles, drepturile sociale. Doamne președinte, doamnelor și domnilor deputați, în general pot să concluzionez că avem de face aici cu un raport foarte dinamic și bun al doamnei Corața Bill și de aici uh, trag și niște învățăminte, un mesaj care mi se adresează, în sensul că trebuie să mergem încă și mai departe, să o aplicăm pentru a extrage de aici adevăratul potențial de creștere pe care reprezintă serviciile în Uniunea Europeană, chiar dacă eu zic că Uniunea Europeană nu trebuie să fie numai economie a serviciilor, ci ar trebui să-și regăsească vocația manufacturieră și industrială. Asta este o altă problemă. Însă cât privește economia serviciilor, da, știm cât de importante sunt în Europa și trebuie să mergem până la capăt cu aplicarea directivei, iar eu voi continua să pun în aplicare această directivă în cooperare cu statele membre cât se poate de intransigent, cu toleranță vero, zero și vreau să vă spun clar și răspicat că voi merge pe linia economică care îmi aparține și anume cea proiectul european pe care niciodată nu l-am abandonat, chiar dacă unii l-au abandonat, am văzut ce s-a întâmplat cu piețele financiare. Mă refer la economia socială de piață competitivă, iată pentru mine toate adjectivele sunt importante, toate atributele sunt importante și nu numai unul dintre ele. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, mulțumesc foarte mult uh, Domnule comisar, acum îi dau cuvântul din nou doamnei Corața, bild raportor. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. Apreciez uh, comentariile tuturor și, și înțeleg importanța de a lua în considerare specificitățile tuturor țărilor. Doamnă președinte, cel mai bun mod de a asigura o dimensiune socială este să ne asigurăm că oamenii au un loc de muncă și că, având acest loc de muncă, pot să aibă grijă de uh, familiile lor. În articolul 1, după cum spunea doamna Gephardt, se prevede dimensiunea socială. Tratatul de la Lisabona nu trebuie să fie repetat. Cu toții suntem obligați de acest tratat, trebuie să-l respectăm. Avem două poziții aici, una pragmatică, uh, cea pe care uh, comisarul Barnier o conduce să analizăm restricțiile, să analizăm problemele, să vedem cum putem lucra în mod concret cu statele membre pentru a ne asigura că eliberăm că eliminăm obstacolele um, din calea um, pieței unice. Apoi avem pe ceilalți care spun să repetăm de o mie de ori ceea ce este deja în text doar pentru a transmite un mesaj că susținem drepturile sociale. Fac apel la colegi, la toți colegii, să își asume responsabilitățile. Așa este, doamnă Rapti, am colaborat foarte strâns și mă uimește faptul că în ultimul moment, în plen, după ce am făcut mari eforturi pentru a ajunge la compromisuri care să fie satisfăcătoare pentru uh, grupurile socialist și, uh, și verzi, uh, mă surprinde, după cum spuneam, faptul că Um, veniți cu condiții. Dumneavoastră trebuie să, fie, să fiți responsabili cetățenilor europeni, nu eu. Fac apel la toți uh, colegii să transmitem un mesaj clar statelor membre, să, să, ca unul dintre obiectivele principale ale Uniunii Europene să fie eliminarea barierelor pe piața uh, de servicii, astfel încât să sprijinim competitivitatea, locurile de muncă. Să nu, să, să nu ne divizăm, să fim uniți și să votăm împreună mâine pentru eliminarea barierelor de pe piața unică pentru servicii. Mulțumim foarte mult, doamnă Corața Bild. Mulțumim tuturor colegilor care au participat la dezbatere. Votul va avea loc mâine la prânz. Cu acest